acțiunile de prevenție la rândul lor trebuie să fie clare. Trebuie să putem stopa despădurirea, iar Uniunea Europeană, statele membre, trebuie să planteze arbori, să reîmpădurească teritorii. Și m-aș bucura ca și Comisia să considere o prioritate toate aceste lucruri. Um, vedem că Anul acesta, uh, Comisia a alocat dublul sumelor necesare pentru reîmpădurire. Mulțumim, doamnă tot. Acum, următorul vorbitor este domnul Burkhardt. Un minut. Vă mulțumim, doamnă președinte. Incendiile din zona Amazonului nu sunt doar o consecință naturală, sunt rezultatul acțiunii oamenilor sunt îndepărtate pădurile pentru teren agricol și iată că dacă ar fi lăsate, nu ar fi, n-ar fi unul care să aibă atât de mult de câștigat. Așa că și noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea, o responsabilitate pe care o recunoaște în comunicarea sa Comisia Europeană. Acum trebuie să urmeze acțiunile. Dacă suntem într-adevăr serioși, atunci nu vom fi de acord cu un acord Mercosur care să nu aibă reguli obligatorii pentru protecția pădurilor, respectarea drepturilor omului și punerea aplicare a acordului de la Paris. Acest caz al lui Bolsonaro, acest caz în care ne aflăm acum e prielnic pentru Bolsonaro când nu există niciun fel de acțiuni. Trebuie să acționăm pentru că există această catastrofă climatică pe care trebuie să o oprim. În 2020 Uniunea Europeană poate să joace într-adevăr rolul său de conducător. Dacă continuăm cu acțiunile existente și dacă se continuă cu acordurile la Paris, sute de mii de tineri vor fi din nou în stradă pentru că nu doresc doar vorbe, ci acțiuni. Haideți să nu îi dezamăgim pe aceștia. Vă mulțumim, doamnă Burkhardt. Acum, doamna Frederic Ries, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, cu mare plăcere mm, vă văd pe dumneavoastră conducând această mm, sesiune. Îl salut de asemenea și pe domnul comisar Vela. Probabil va fi una din ultimele dezbateri pe care, mm, la care participă cu noi. Iată, incendiile din pădurea amazoniană inflamează opinia publică, arată care este și mitul diplomației. Toată regiunea se sufocă, practic, toată lumea suferă. S-a spus care este răspunderea guvernului, atât, guvernelor, atât Bolsonaro cât și Morales. Morales e un cerc vicios îngrozitor. Uh, aceste păduri, în loc de pus de carbon, ajung să fie emițătoare de dioxid de carbon, carbon pe care l-au sequestrat de secole întregi. Și noi suntem printre principalii importatori de produse, ulei de palmier, cacao, porumb, uh, carne de vită și, bineînțeles, soia din Brazilia. Un produs din 10, pe scurt, are de-a face cu defrișarea și e consumat în Europa reacția noastră trebuie să fie la înălțime și trebuie să fie o reacție transversală. O singură măsură e o, ar fi o etichetare certificată a Uniunii Europene pentru a identifica și promova produsele cu zero de frișare. Și asta e o singură idee pentru că nu am timp să dau alte sugestii, dar fiind timpul scurt. Vă mulțumim. Acum are cuvântul doamna Tusan. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. Amazonia arde și incendiile acum au atacat ultimele baricade împotriva schimbării climatice. Aceste incendii nu se datorează doar secetei, ci mai ales intereselor economice care sacrifică drepturile naturii în Amazonia, se expropriază, se defrișează în numele eh, căutării profitului și nimic altceva să nu întoarcem privirea, pentru că aceste mari companii agroalimentare sau de extracție sunt și companii europene. Aceste întreprinderi astăzi nu respectă nicio regulă, nu au nicio datorie de vigilență și printre principalii uh, poluatori ai lumii sunt tocmai acestea. Vorbim de două companii petroliere europene care nici măcar nu respectă acordul de la Paris. E vremea să acționăm. Când va recunoaște în sfârșit Europa drepturile naturii ecocidul și climaticidul. Mm, spuneți că trebuie să ne apărăm stilul de viață, dar v-aș întreba cum putem uh, să avem un stil de viață care să fie compatibil și cu viitorul. Europa responsabilă trebuie să respecte planeta, să respecte natura și tot ce e viu. Mulțumim, doamnă Tusa. Următorul vorbitor, doamnă Rego, un minut. Gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte arde pădurea amazoniană. Planeta nu mai are timp. Acum, cu această criză ecologică atât de gravă, trebuie să acționăm cu fermitate. Au fost citate impactele acestor uh, incendii. Pierderea biodiversității, distrugerea pădurii pentru industria um, de carne, de vită, comunități autohtone care își pierd teritoriul. Vedem de asemenea cât de incompetente Bolsonaro și guvernul său de extremă dreaptă, care nu e în stare să um, combată cu seriozitate această problemă. Ei nu vor decât să mai, de, nu vor decât să împartă practic uh, prăjitura în rândul oligarhilor. Pentru asta nu e nevoie, nu e suficient doar să dăm fonduri europene și mai ales să lăsăm un fascist să le gestioneze, să vedem care sunt consecințele modelului nostru economic. Doamna reprezentantă din partea Finlandei ne făcea uh, sugestii. Eu aș spune să paralizăm acordul Mercosur, să nu mai importăm atâta carne de vită și să nu mai avem un astfel de model de consum și să nu mai fim complici uh, uh, cu acești uh, oameni care nu fac decât să aducă moarte pe pământ. Vă mulțumim, doamnă Rego. Acum aș vrea să vă spun că avem 20 de solicitări de luare de cuvânt. Și e important ca toată lumea să poată interveni. Și avem și 12 persoane care vor să intervină după aceea deci la intervențiile spontane. Voi citi acum numele celor care vor avea posibilitatea de a interveni. Severia, eh, Agius Saliba, Auram, eh, Andru, anteeksi, Joveva, eh, Gallagher, eh, Jones eh, ja Kanjesna. Ja valitettavasti te tulette muut... Din nefericire, sunt nevoită să vă dezamăgesc uh, pe ceilalți, deoarece nu vă pot da cuvântul. Urmează acum doamna Bentele. Doamnă președinte, stimați colegi, stimați ascultători, știrile din Amazon și imaginile din Amazon sunt șocante. Această pădure nu arde doar în America de Sud, arde pădurea din Rusia, din Canada, foarte mari teritorii ard sau sunt tăiate și și în Uniunea Europeană pădurile noastre se află într-o situație îngrijorătoare, așa că normal că trebuie să ne întrebăm ce putem noi să facem astfel încât, încât pădurile noastre să fie menținute. O pri, un prim răspuns e Europa să vorbească cu o voce, exact cum o face și în acordurile comerciale. Pe viitor, Uniunea Europeană la protejat protejarea pădurilor, trebuie să se asigure că există aceste, această voce comună pentru toate cele 28 de state membre. Clima, protejarea climei trebuie să devină piatra de temelie, de temelie în diplomația europeană. Ne aflăm acum la începutul unei noi legislaturi. O nouă comisie își începe munca cu sinceritate. Mie îmi lipsește acest subiect de la Iosef Borel și Iuta Upilainen în misiunile lor. Această, acest subiect trebuie să aibă dimensiunea sa internațională. Acest nou pact european verde nu e suficient, trebuie mai mult și la nivel internațional. Și acest exemplu e unul concret. Trebuie să existe o certificare, trebuie să existe acțiuni făcute la nivel internațional. Doamna președinte intervine. Haideți să ne folosim de șansa pe care o avem, astfel încât să punem în aplicație toate instrumentele pe care le avem. Vă mulțumim foarte mult și ultimul, următorul vorbitor e doamna Santos și vă rog să vă încadrați în timpul care v-a fost acordat pentru că mai există și alții care nu au putut să primească timp de vorbire astăzi. Doamna Santos. Obrigada, senhora presidente. Os incêndios Mulțumesc, doamna președinte. Incendiile din pădurea amazoniană ne atrag tuturor atenția, nu doar din cauza distrugerilor pe care le provoacă, distrugerea însuși plămânului planetei, ci și din cauza încălcării drepturilor omului, care sporesc astronomic în regiune. Constatăm că tot mai multă violență e îndreptată împotriva populațiilor indigene. Doi uh, lideri indigeni au fost uciși, uh, la fel ca și activiști uh, de mediu și pentru drepturile omului. Doi Uh, șefi de trib au fost uh, asasinați în luna iunie. Și există o lungă listă a activiștilor care au avut de suferit. Ar trebui să putem determina ce s-a întâmplat exact, pentru că au existat uh, amenințări, hărțuiri. E nevoie de un răspuns ferm din partea Uniunii Europene și pe aceste teme. Liderii politici brazilieni au declarat că vor explora tot mai mult uh, regiunea amazoniană, uh, atât pentru defrișare cât și pentru extracție. Iată de ce trebuie să ne îngrijim și de soarta populațiilor indigene și autohtone. Europa nu își poate ignora obligațiile ca lider global și trebuie să utilizeze toate instrumentele pe care le are la dispoziție ca să apere mediul, pădurea amazoniană și să se asigure că drepturile omului sunt de asemenea respectate. Mulțumim, doamna Santos. Acum, următorul vorbitor, doamna Carlsbro. Palman, Amazonas brinner. <clears throat> De är acut. Mulțumesc. Pădurea amazoniană e în flăcări și e o tragedie pentru lumea întreagă. Președintele Bolsonaro a arătat că nu ia deloc în serios amenințările mai mult. Așa cum s-a spus aici, el vrea în continuare să nu își respecte angajamentele luate. Deci nu ține cont de protestele transmise de toată lumea, inclusiv de UE. Deci proteste care nu au avut niciun rezultat. Noi vrem să facem tot posibilul pentru ca angajamentele luate la Paris să devină realitate. Deci trebuie să folosim instrumentele pe care le avem. De aceea e important acordul uh, Mercosur, atât pentru noi cât și pentru Brazilia. Și importanța nu e doar economică, e o șansă unică în lume de a face presiuni, deci de a crea uh, Uh, un stimul față de Brazilia pentru că această țară să-și asumă răspunderea cu privire la protecția mediului. Deci trebuie folosit cât mai bine acest instrument. Deci vă uh, invit să-l folosiți cât mai bine. Mulțumim, doamnă Carlsbro. Acum are cuvântul domnul Guerreiro. Un minut. Obrigado, senhor presidente. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru, domnule comisar. Faptele sunt clare. Uniunea Europeană e în mare parte responsabilă de distrugerea pădurii amazoniene din cauza producției agricole ca importator de soia din Brazilia. De fapt, ceea ce mâncăm noi e responsabil de ceea ce se întâmplă acum în Amazon și impactul asupra oamenilor care trăiesc acolo. De aceea, doamnă ministru, domnule comisar, ne dorim ca acordul Mercosur să fie blocat și să oprim importurile de soia și de carne din această parte a lumii. Știm că e dificil, însă e foarte important astfel încât să putem să protejăm Amazonul, biodiversitatea și comunitățile indigene de acolo. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule Guerreiro. Urmează acum domnul Wallace. Un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Producția de carne de vită e fără îndoială cauza principală de defrișării pădurii amazoniene. Cel mai uh, rapid mod de a uh, stopa incendiile e scăderea cererii de astfel de carne de vită. Însă, an de an, prin Mercosur, importăm tot mai multă carne nevită. 90% din uh, carne, soia consumată în Europa provine din Brazilia. De unde? Și defrișarea terenului pentru a cultiva uh, apoi în uh, pășunile din savana au fost înlocuite cu plantații și crescătorii de bovine profită de mm, aceste ă, terenuri. Cum, în numele lui Dumnezeu, Comisia a venit, a ajuns la concluzia în luna martie printre criteriile de sub, sustenabilitate ale biocarburanților, soia să nu fie uh, un produs cu risc ridicat pentru um, defrișarea terenurilor. Mulțumim, domnule Wallace. Următorul vorbitor. Doamna Cola Österle. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Prin intermediul schimburilor noastre comerciale avem uh, o răspundere în ceea ce privește incendiile din Amazonia, deoarece importăm produse ce provin în urma defrișării și degradării pădurilor, carne de vită și soia. UE nu trebuie doar să aibă un discurs uh, puternic, ci să promoveze o gospodărire viabilă a pădurilor prin niște clauze obligatorii, să se asigure că se respectă acordurile de la Paris, deoarece știți că acum nu este prevăzută nicio sancțiune dacă nu se respectă aceste prevederi. Deci de aceea negocierile cu uh, Mercosur sunt esențiale. Trebuie să avem o barieră ecologică pe care am apărat-o în campanie și pentru care doamna von der Leyen și-a luat angajamente și mulțumim pentru asta, însă cum să promovăm această barieră și să avansăm în același timp la negocieri? Trebuie să ne protejăm consumatorii, să sprijinim industria și agricultura noastră, să protejăm mediul față de producătorii din uh, afară care poluează. Însă acum, acordurile negociate cu Mercosurul nu fac față acestor exigențe. Și de aceea noi suntem direct responsabili de situația din pădurea amazoniană. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Colan Sterle. Acum are cuvântul doamna Kathleen Van Bremt. Ehm, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să pot să vă revăd la această dezbatere importantă, domnule comisar. Pot să observ că, dincolo de liniile de partid, în Parlamentul European există acum acest șoc cu privire la ceea ce se întâmplă în pădurea amazoniană. Înseamnă că putem să cădem de acord și Uniunea Europeană trebuie să își arate dinții astfel încât să ajungem la un rezultat. Există diferite posibilități, însă importantă e politica comercială. Politica comercială comercială trebuie să fie regândită. Trebuie să ne asigurăm că durabilitatea e luată în considerare în acordurile comerciale. Trebuie să ne asigurăm că politica comercială ne ajută să oprim defrișările. Avem acel capitol de durabilitate, cel de stabilitate, acestea trebuie să devină obligatorii. Noi, Parlamentul European, putem să arătăm și că faptul că și noi avem dinți. În încă dinainte să spunem că trebuie să fie stopată această defrișare a pădurilor și apoi ceea ce se întâmplă cu drepturile omului în Brazilia și situația aceasta trebuie să se schimbe. Acestea trebuie să fie bazele pentru viitoarea politică comercială și aceștia trebuie să fie dinții noștri pentru viitor. Vă mulțumim, doamnă Van Brent. Și acum are cuvântul doamna Izascun Bilbao Barandica. Un minut doamnă președinte. Valul de incendii care au uh, cuprins în flăcări pădurea amazoniană și comunitatea indigenă de acolo ne afectează pe toți. Mai mult, uh, e o aberație economică. Deci se pare că a existat un plan pentru a încuraja o dezvoltare nedurabilă. De aceea, Pactul de la Letizia pentru Amazon din 6 septembrie pe care l-au semnat Bolivia, Guyana, Peru, Surinam, uh, Ecuador și Peru e atât de esențial deoarece e vorba de respectarea tratatelor internaționale pentru a proteja mediul înconjurător și mai ales acordurile de Paris. E o mișcare pe care trebuie să o stimulăm deoarece politicile de prevenție, de reîmpădurire uh, trebuie să fie eficace. Deci trebuie să le sprijinim doar dacă se obțin rezultate și nu trebuie să permitem ca acele produse care au avut consecințe negative asupra Amazonului să poată fi vândute pe vreo piață și mai ales uh, pe piața europeană. Deci asta înseamnă că trebuie să punem în fața intereselor valorile. Vă mulțumim, doamnă Bilbao. Acum are cuvântul Doamna O'Sullivan. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu toți am privit uh, oripilați uh, incendiile din pădurea amazoniană. Dincolo de neglijență, regimul Bolsonaro a încurajat aceste incendii și nimeni nu e lipsit de vină. Producția ieftină de carne de vită a determinat aceste distrugeri masive. Am susținut rezoluția propusă ca răspuns acestei situații și mă bucur că nu evită problema acordurilor noastre comerciale și a politicilor care au dus la aceste defrișări intensive. Guvernele care încalcă statul de drept, care pedepsesc ONG-uri și încurajează activități ilegale, încălcând acorduri internaționale, nu au dreptul să exprime aici. E nevoie de de dezvoltare, da, dar nu cu riscul de a uh, distruge biodiversitatea. Știm cu toții că nu există locuri de muncă pe o planetă moartă. Mm, și sunt prea puține joburi pe uh, ferme uh, uriașe care nu caută decât profitul pe termen scurt uh, cu prețul sănătății pe termen lung a poporului brazilian. Sper ca rezoluția să fie susținută aici în Parlamentul European. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Următorul vorbitor e domnul Fernandez. Un minut mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Trebuie să luptăm împotriva schimbărilor climatice. Va fi nevoie de o acțiune globală, coordonată. Pădurile vor fi cruciale în lupta împotriva schimbărilor climatice. Durabilitatea trebuie să fie cuvântul cheie. Înseamnă că vom avea nevoie și de solidaritate. Trebuie să respectăm pădurea amazoniană. E un teritoriu, teritoriu enorm, nouă țări, nu doar Brazilia, bineînțeles. Aici, în Uniunea Europeană, și noi am avut de-a face cu incendiile, de aceea noi am putea să dăm un exemplu pentru restul lumii. De fapt, în statul meu, în 2017, și noi am trecut printr-o asemenea experiență și am pierdut mult prea multe vieți pe parcursul acestei perioade. Uniunea Europeană trebuie să se axeze pe prevenire și aceasta va fi foarte importantă și trebuie să coopereze, să financeze programe, să stabilească fonduri păduri, astfel încât să ne asigurăm că în zona Amazonului, în alte păduri, vor fi respectate drepturile omului, că ne vom axa pe durabilitate, pentru că aceasta este ține de responsabilitate. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Fernandez, și acum urmează domnul Luena, un minut. Sí, buenas tardes. Estamos... Doamnelor și domnilor deputați, vorbim de fapt despre expolierea pădurilor și a biodiversității și doamna ministru de la Consiliu a spus că leadershipul Uniunii e esențial. Nu trebuie să ne resemnăm. Putem împăca interesele private ale industriei, ale agriculturii cu protejarea și conservarea mediului înconjor, înconjurător printr-o dezvoltare durabilă. Cereați sugestii. Vă spun, urmărit strategia care spune că unele produse sunt derivate de, pe urma acestei expolieri, produse pe care n-ar trebui să le importăm, pe care trebuie să le restricționăm. Asta e o bătălie. Parlamentul poartă o bătălie astăzi împotriva acestor prăgă, prădători negaționiști. Însă putem câștiga bătălia doar dacă UE dă dovadă de leadership, fără să ne resemnăm și fiind coerenți. Mulțumim, domnule Luena. Acum, în numele grupului Renew, doamna Katainen. Arvoisa puhemies. Mulțumesc, doamna președintă. Incendiile de pădure ne-au reamintit de capitolele de dezvoltare durabilă, de exemplu, din acordul Mercosur, dar și de importanța acordului de la Paris. Trebuie să ne asigurăm că acordul Mercosur va fi pus în aplicare potrivit obiectivelor de dezvoltare durabilă și standardelor în care au fost um, stabilite, bazând comerțul pe prevederi pe care să le respecte ambele părți. Comunicarea Comisiei arată că defrișarea e tot mai puțin o problemă în Europa, în statele membre, Însă, aici, în Parlamentul European, politicile ce țin de păduri nu sunt suficient de coordonate. De exemplu, actualizarea strategiei europene pentru păduri devine mai importantă azi decât oricând. Mulțumim foarte mult, doamnă Katainen. Urmează acum domnul Holmgren. Eh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Săptămâna trecută am avut ocazia să mă întâlnesc cu doi reprezentanți dintr-un trip din Amazon. Aceștia au văzut cum a ars satul lor. Lupta lor împotriva incendiilor de pădure trebuie să fie și lupta noastră. Amazonul arde în continuare. În același timp, președintele ne amenință că va renunța la acordul de la Paris și că, de fapt, va crește defrișările. E un lucru care trebuie să fie oprit acum. E o zonă foarte sensibilă de pe planeta noastră. Uniunea Europeană nu trebuie să prioritizeze o creștere a importurilor de soia și carne când acestea amenință pădurea tropicală. În acest mare acord comercial trebuie să impunem solicitări statelor mercurale Mercosur. Am o întrebare pentru Comisie. Cum se va asigura că vom putea să alegem, că statele vor putea să aleagă între a proteja păduri, să, să nu avem de alege între a proteja pădurea și a nu avea comerț? Vă mulțumim, domnule Holmgren. Și acum urmează domnul Bernhuber. Un minut. Doamnă Președinte, de la începutul anului, în zona Amazonului, au ars deja peste 6.000 de km pătrați de pădure, adică o, o o suprafață foarte asemănătoare cu o parte din teritoriul de unde vin eu din Austria. Și vedem că această desfrișare e, făcut, defrișare e făcută pentru a avea teren agricol. Așa că iată riscurile care vin de aici. Această legătură cu acordurile la Mercosur e evidentă și e un lucru rușinos. Vedem, Europa vede ce se întâmplă, ce se întâmplă cu defrișările în Amazon și cum sunt acestea astfel sprijinite. Nu ne putem aștepta să ne atingem obiectivurile de climă și în același timp să continuăm cu importurile din zona Mercosur. Noi avem și producătorii noștri au suficiente produse și aici. Guvernul brazilian, dacă continuă tot așa doar să se uite la ceea ce se întâmplă, atunci ar trebui să interzicem importurile de produse din Mercosur, așa cum s-a propus deja. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Bern Huber. Are cuvântul doamna Toia, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc arde Amazonia și arde pământul care are pământul care produce 20% din oxigen și arde un patrimoniu cultural al biodiversității. Defrișările și incendiile sunt cauzate de oameni care vor să folosească resursele uh, E o idee greșită a capitalismului, care nu e viabilă și care nu promovează bunăstarea tuturor. Există o frază într-o limbă indigenă care ar fi cam așa. Cum să trăiești bine cu ceilalți? E un raport armonios între om și creație și ar trebui să facem asta și noi când ne gândim la politicile noastre. Mă întreb, de ce nu avem curajul să revizuim și acordul Mercosur pentru a impune niște criterii mai stricte de uh, durabilitate de mediu. De ce nu avem curajul să o facem? Da, uh, dăm lecții altora, țărilor care vor o cale de a se dezvolta. E problema noastră și Europa ar trebui să contribuie pentru a avea un adevărat plan de reîmpădurire. Mulțumim, doamnă Toia. Următorul vorbitor, doamna Metz, un minut. Doamna președinte, între... Mulțumesc, doamna președinte. Între 1990 și 2016 am pierdut 1,3 km pătrați de pădure. Asta corespunde aproximativ la 800 de terenuri de fotbal pe oră. E un dezastru mondial. Și asta sub pretextul alimentării oamenilor și animalelor. Soia manipulată genetic uh, și care solicită pesticide pentru cultura sa intensă, uh, hrănesc animalele pe care noi le mâncăm. PAG încurajează agricultura intensivă, precum și importul masiv de uh, furaje. Comisia propune un tratat de liber schimb Mercosur, care nu va face decât să agraveze situația. Amazonia arde de săptămâni încă și din spațiu s-au văzut aceste incendii și eu cred că cu toți avem o parte de responsabilitate, haideți să fim mai coerenți și să nu mai consumăm produse ce provin de frișare și să nu mai încurajăm pe președintele Bolsonaro să sacrifice pădurea amazoniană mm, pentru uh, sectorul agroindustrial și împotriva cetățenilor săi. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Meț. Urmează doamna Spirachi. Un minut. Toți cei de aici din sală solicităm măsuri urgente pentru protejarea zonei amazoniene. Catastrofa e enormă. Nu putem să nu facem nimic. Guvernul Bolsonaro nu continuă cu planul de împădurire se continuă cu exploatarea pădurilor și se închid ochii în fața acestei catastrofe. Uniunea Europeană, prin instrumentul Mercosur, se poate folosi de un asemenea instrument pentru a proteja pădurile din zona amazoniană, pentru un comerț, pentru a legături comerciale bune, e important acest fapt. E important acordul de la Paris. Brazilia trebuie să fie obligată să facă ceva. Incendii sunt de ani de zile în Amazon, dar acum iată că avem și un instrument prin care să punem presiuni. Acordul de la Paris este unul foarte important și iată că este atins și acordul de la Mercosur. Nu avem astfel de instrumente cu Siberia, cu Indonezia, cu alte regiuni. Avem nevoie de mai multe posibilități și mai multe instrumente astfel încât să putem fi activi în afara Uniunii Europene. Colegii de la GUE Microfonul vorbitoare a fost întrerupt. Urmează doamna Mețola un minut. Mulțumesc. În ultimele săptămâni eh, toată lumea a privit eh, cu oroare cum eh, incendiile masive din Amazonia, din Siberia, din Alaska nu puteau fi oprite defrișările au ajuns la un nivel nemai văzut, deci plămânii planetei uh, sunt practic sufocați de fum. Ajungem de la urgență climatică la o catastrofă și e nevoie de o reacție mai bună decât uh, jocuri pe Twitter. Întregul sistem e greșit, uh, modalitățile noastre de consum, uh, viziunea pe termen scurt a politicienilor, asta are niște consecințe nocive asupra vieții și sănătății noastre. Vedem că modul în care ne consumăm resursele e lipsit de viabilitate. Trebuie să avem curajul de a lua deciziile dure care se impun. Trebuie să o facem, să interzicem o parte din produsele cele mai, uh, cele mai rele și UE poate fi un lider. Când Greta Thunberg, vocea tinerii generații, le cere polițienilor să intre în panică, avea dreptate. Și acum noi trebuie să intrăm în panică și să luăm, uh, să întreprindem niște acțiuni drastice. Doar asta e Asta e singura opțiune pe care o avem. Vă mulțumim, doamnă Metzola. Acum, doamna Evren. Merci, monsieur euh, le président. Mulțumesc, domnule președinte. Situația în Amazonia e catastrofală, o știm, dar flagelul frișării este unul global. Nu vizează doar Amazonia. Din iulie, de exemplu, Indonezia arde de asemenea într-o tăcere de nesuportat și nu doar prin acorduri comerciale vom putea lupta împotriva acestor despăduriri masive și încă și mai puțin dacă nu impunem măsuri constrângătoare, uh, cum e cazul Mercosur. Haideți să extindem dezbaterea. E nevoie de ani și ani pentru a uh, pune în aplicare un acord comercial ori noi trebuie să acționăm rapid. Ajutorul pentru dezvoltare, eu cred, e o pârghie mult mai eficace pe termen scurt și s-ar putea utiliza mai ușor ca mijloc de presiune asupra acelor state care închid ochii la defrișări. În fine, mă gândesc și la agricultori, la cei care nu au de ales decât să-și extindă culturile pe terenuri deforestate. Trebuie să ne asigurăm că practicile virtuoase le aduc o remunerare decentă acestor agricultori. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Acum, domnul Varmon. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vara trecută au existat incendii în Suedia. Sprijinul din partea statelor membre a fost important pentru noi. Polonezii ne-au trimis 139 de pompieri care să ne ajute. Incendiile din lume constituie o problemă și pentru oameni, și pentru animale, și și pentru mediu. Așa că eu îi înțeleg și dau dovadă de compasiune față de oamenii din Brazilia. Însă nu putem să discutăm despre, nu s-a discutat despre a nu mai avea relații comerciale cu Suedia pentru că existau incendii în Suedia. Și iată ce încearcă să facă acum cei de pe stânga, să încearcă să se folosească de această situație pentru a opri acordul Mercosur. Haideți să fie foarte clar, blocarea acestui acord Mercosur nu va stinge incendiile din Amazon, nici îmbunătăți mediul. În pofida acestui fapt, acordul Mercosur este cel care va obliga Brazilia și alte state să pună în aplicare acordul de la Paris și să se îndrepte spre o agricultură durabilă. Trebuie să le oferim stimulente astfel încât să încurajăm prosperitatea și durabilitatea. Printr-o creștere accelerată înseamnă că bunurile și serviciile vor fi mai ieftine. De aceea eu încurajez statele membre, guvernele lor, colegii de aici să contribuie la o ratificare rapidă a acordului acordului. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Varbon. Trecem acum la luarea spontană a cuvântului. Doamna vicepreședinte Hautala spunea la început că avem aproape de trei ori mai multe intervenții decât am prevăzut, așa că vă rog să vă încadrați în timp. În, începe domnule Ceveria. Domnule președinte, domnule comisar Vele, voi începe cu niște date simple. Pădurea amazoneană produce 20% din oxigenul de pe lumea asta, din atmosfera noastră. Peste un milion de persoane uh, autohtone sunt în pericol de moarte. De zeci de ani arde Amazonia. Incendiile au crescut cu 85% sub guvernul Bolsonaro. Uh, Amazonia nu e singura regiune care e pe cale de a fi distrusă. Nu există incendii obișnuite. Distrugerea Amazonului va accelera încălzirea globală, va crește temperaturile globale ale planetei și va distruge biodiversitatea și viețile populațiilor autohtone din pădurea aceasta. Și ce facem noi în timp ce arde pădurea asta? Vom sta și vom privi îngroziți cum arde planeta noastră? Nu, trebuie să acționăm și trebuie să acționăm, ar fi trebuit deja ieri să acționăm și întreb Comisia ce strategie are? Ce faceți pentru a proteja și pentru a aborda această problemă a incendiilor peste tot? Ce acțiuni, ce sprijin financiar poate fi folosit pentru a opri și pentru a controla aceste incendii? Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Kollege Agius Saliva. Vă mulțumim, domnule Saliba. A fost o neînțelegere aici. Acum, domnul Alias Echeveria. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acordul UE-Mercosur este, bineînțeles, cel mai bun instrument care există pentru a proteja pădurea amazoniană. Dacă UE vrea într-adevăr să fie un lider mondial în ceea ce privește eforturile de combatere a schimbării climatice, fără cea mai mică îndoială trebuie să adopte acest acord cu Mercosurul trebuie să protejăm cu toții pădurea amazoniană, așa cum trebuie să protejăm și alte zone împădurite din Africa, America, din Asia, din Oceania. Deoarece astfel putem contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, obiective stabilite de ONU. Să nu uităm pactul din orașul Letizia, din Columbia. Pact semnat de șapte țări, printre care Columbia, Peru, Ecuador, Bolivia și Brazilia, pentru a proteja zona amazoniană. Uh, trebuie spus însă că poziția președintelui Macron de la ultimul G7 nu e cea cuvenită. E vorba de chestiuni de politică internă care periclitează acum multe lucruri care au fost obținute după 20 de ani de negocieri. Acordul UE-Mercosur e o șansă pentru toți cei implicați, nu și nu o șansă doar comercială, mai ales în ceea ce privește mediul înconjurător. Vă mulțumim domnule Ceveria. Acum doamna Ioveva are cuvântul. Sorry. Spoštovani, eh, že nekaj časa poslušam. Mulțumesc. Vorbim de ceva vreme despre faptul că Europa trebuie să dea un exemplu în combaterea schimbării climatice și că suntem un actor uh, esențial. E adevărat, dar la fel de adevărat este, pe de altă parte, faptul că Uniunea Europeană nu poate acționa de una singură. Schimbarea climatică e o problemă globală și trebuie să acționăm împreună. Iată de ce eu cred că trebuie să continuăm să dezbatem, da, însă ar trebui să trecem și la acțiune. Iar acum, eu cred că statele membre ar trebui să nu ratifice acordul Mercosur. Nu trebuie să ne uităm doar la dezastru din Amazonia, ci trebuie să acționăm, trebuie să trecem dincolo de fapte. Clima se schimbă, natura se schimbă și atunci și noi, oamenii, trebuie să ne schimbăm, pentru că altfel va fi sfârșitul planetei noastre. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Jones. Vă mulțumesc câte un subiect vine în atenția publicului pentru că cristalizează lucruri complexe pe care le înțelegem de fapt cu toții. Incendiile din Amazon sunt un asemenea exemplu. Da, nu sunt doar singurile incendii, da, trebuie să plantăm mai mulți copaci în Europa. Însă faptul că ne concentrăm pe acest subiect aduce la lumină faptul că acest subiect e important pentru noi toți. Ne pasă de Amazon pentru că ne pasă de climă, de biodiversitate și ne pasă de viața populației autohtone care a amenințat acolo. Noi și în Irlanda suntem interconectați, Ni- nimeni nu e o insulă de fapt. Noi și politicii noastre comerciale avem alt consecințe peste tot în lume și există și efectele acordului Mercosur. Eu mă tem că niște interese economice minore pun în, pun în pericol clima și respectarea drepturilor omului. Nu sunt sigură că Uniunea Europeană are mai multe pârghii decât până acum dacă va semna acordul de la Mercosur. Trebuie doar să ne uităm la ce s-a întâmplat în trecut. A fost nevoie de 8 ani până când a început până în aplicare cu Coreea. Așa cum arată acum, vorbitoarea este întreruptă. Vă mulțumim, doamnă Chauns. Urmează doamna Conecina. Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mulțumesc, Domnilor și domnilor, haideți să nu facem aici pe inocenții. Din 2017 tot discutăm despre defrișări când mi-am prezentat eu aici raportul pe acest subiect, raport care a fost adoptat de Parlament de altfel. Președintele Bolsonaro distruge pădurea amazoniană. Știm asta de peste un an de zile și UE de asemenea e responsabilă prin politica sa comercială. Hai să nu ne facem că suntem, să ne prefacem că suntem șocați. De ce trebuie să așteptăm atât de mult un plan de acțiune al Comisiei împotriva defrișărilor? Și de ce nu e rezoluție la dezbaterea de azi? Doar ne prefacem că ne interesează ce se, ne interesează ce se întâmplă, însă realitatea e alta. Această pădure e distrusă și pădurea înseamnă viață. Practic, suntem aici uh, sortiți unei apocalipse, deci trebuie să punem capăt acestor incendii și să venim cu o soluție. Vă mulțumim, doamnă Conecna. Urmează doamna Avram. Mr. President, dear colleagues, we are here today united. Domnule președinte, dragi colegi, de la stânga până la dreapta, aici suntem uniți în condamnarea incendiilor din pădurea amazoniană. Dar de ce nu ne oprim din a plânge și de plânge situația și să începem să acționăm? Pentru că noi, Uniunea Europeană, putem face ceva. Avem uh, instrumente comerciale pentru a pune presiune. Uh, tocmai am semnat acordul Mercosur și insist că acest acord nu uh, scade standardele de mediu. Măsurile precauționare se asigură că atât Brazilia cât și celelalte țări din Mercosur pot să continue să protejeze mediul. Acum trebuie văzut în ce fel Bolsonaro își, își, Bolsonaro își ține, își respectă angajamentele. Trebuie respectată biodiversitatea. Ca atare, trebuie suspendat acolo, cel puțin până când incendiile se opresc și investigațiile privitoare la cauza incendiilor um, oferă rezultate ce mai trebuie să se întâmple în lume pentru ca uh, UE să reacționeze și în cazul uh, de față să suspende acordul. Mulțumim! Vă mulțumim, doamna Avram, și acum intervine domnul Keller la finalul luării spontane de cuvânt. Um, o să vă spun din capul locului că mă bucur că am această șansă nu cred că e vorba aici de stânga și de dreapta. Bolsonaro e de dreapta, arde pădurea, uh, Morales e de stânga și arde și el pădurea. Deci trebuie să vedem uh, cum facem comerț cu alții. Și n-are rost să spui că e profitabil acum să arzi pădurea din Amazonia. E profitabil să arzi această pădure peste tot în lume, deoarece încercăm uh, să venim cu suficiente mărfuri pe piața materiilor prime. Deci în continuare importăm soia, cacao din aceste regiuni. Și atâta timp cât vom face asta, în continuare vor fi arse pădurile de acolo. Acordul Mercosul, dacă va fi ratificat, Uh, va duce la nerespectarea acordurilor Paris și Europa va fi responsabilă. Avem obligația etică de a ne asigura că orice acord comercial uh, respectă acordurile de la Paris și voi insista asupra acestui lucru înainte de a semna orice acord cu Mercosur. Vă mulțumim, vă mulțumim domnule Kelleher. Am încheiat astfel luarea spontană a cuvântului și acum, la finalul dezbaterii, ia cuvântul din nou în numele Comisiei, domnul comisar Vela. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord că pădurea amazoniană e vitală pentru planeta noastră. Dezbaterea a subliniat faptul că incendiile din bazinul Amazonului ne preocupă pe toți. Totul în acest context în care există incendii și în alte părți ale lumii. Mulți au amintit acest fapt și sunt de acord că trebuie să acționăm și trebuie să ne preocupe toate incendiile forestiere de peste tot. Fie că vorbim de Angola, Siberia, regiunea arctică, subarctică, Africa Centrală, Europa, Asia de Sud-Est, America de Sud. Toate aceste incendii sunt cele care ne arată că există această nevoie de urgență. Trebuie să ne punem la oaltă puterile pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Pădurile sunt importante în eforturile noastre de combaterea schimbărilor climatice. Protejarea pădurilor e o parte importantă și ține de responsabilitatea noastră și a tuturor să ne respectăm angajamentele sub acordul de la Paris. Majoritatea vorbitorilor au atins subiectul Mercosur. Capitolul comercial și de dezvoltare durabilă din acordul Mercosur, în acesta atât Uniunea Europeană cât și statele Mercosur Mercosur, printre care și Brazilia, au acceptat niște angajamente foarte clare de a pune în aplicare într-un mod eficient acordul de la Paris. Brazilia contribuie sub acordul de la Paris, are angajamente și în ceea ce privește defrișarea. Acestea sunt consolidate din, prin inițiativă din uh, sectorul privat, cum ar fi moratoriu în privind son, uh, soia și ce spuneau producătorii din Brazilia care nu vor lua carne de la ferme care se află în zone defrișate recent. În afară de toate acestea, pentru un comerț durabil promovat prin acordul comercial, permiteți-mi să vă spun că acest acord comercial face parte dintr-un acord mare de asociere în care sunt acoperite uh, dialogul, cooperarea drepturilor omului în multe domenii și în domeniul mediului și schimbărilor climatice. Uniunea Europeană și și Parlamentul European vor avea astfel instrumente suplimentare pentru dialog și cooperare și ne vor ajuta astfel încât piețele noastre și cetățenii noștri să se apropie. Mulți sunt îngrijorați de faptul că trebuie să ne asigurăm că angajamentele există și că acestea sunt și onorate. Uniunea Europeană, în acordul său cu Mercosurul, are și un capitol extins, de comercial și durabil. Acolo există reguli obligatorii pentru protecția mediului și de asemenea și pentru schimbările climatice și există și angajamente pentru punerea în aplicare a acordului de la Paris. Comisia are o întreagă serie de instrumente și mecanisme la dispoziție astfel încât să se asigure că aceste angajamente sunt respectate. Când o parte nu își asumă angajamentele luate, putem să ajungem la mecanismul de soluționare a litigilor care care are părți specifice pentru asemenea aspecte legate de mediu. Avem încredere și așteptăm, însă înainte de toate trebuie să uh, sperăm că Brazilia își va duce la îndeplinire angajamentele sub acordul de la Paris. Brazilia a promis că până în 2025 își va reduce emisiile cu 37% în comparație cu nivelurile din anul 2005 și a promis că va avea un, act de, un plan de acțiune pentru a opri defrișa, defrișarea ilegală și în zona Amazonului. Și noi, pe partea noastră, am promis că Uniunea Europeană își va reduce emisiile interne cu cel puțin 40% până în 2030. O parte dintre europarlamentari spuneau că ar trebui să abordăm și partea legată de cerere marketingul produselor care provin din defrișare. Un cadru legislativ care să prevină asemenea produse asociate cu defrișarea să ajungă pe piața europeană e cheie, e esențial. Uniunea Europeană are deja regulamente interne prin care se interzic, de exemplu, vânzarea de cherestea care nu a fost uh, tăiată într-un mod legal. Ne dorim să astfel să putem să reducem defrișările ilegale și să putem să le dăm asigurări consumatorilor cu privire la produsele cumpărate, cât despre orice măsuri viitoare interne în Uniunea Europeană legate de produse legate de defrișare, vă voi trimite la comunicarea noastră recentă pe subiectul defrișării. Am anunțat acolo o serie de alte măsuri în acest scop, măsuri cum ar fi consolidarea standardelor și schemelor de certificare astfel încât să se identifice și să promoveze bunurile care nu provin din defrișare, să vedem ce putem face pe partea de cerere, să avem măsuri de reglementare și care nu sunt de reglementare, astfel încât să crească transparența în lanțul de aprovizionare și să nu există riscuri cu produse asociate cu defrișarea și degradarea pădurilor. De asemenea, să promovăm activități care să ducă la o responsabilitate a companiilor și să existe un model de business responsabil și apoi și să avem o platformă cu părțile implicate în defrișare, astfel încât să existe discuții între guverne, ONG-uri, mediul de afaceri, vânzători și așa mai departe. Pentru a încheia, permiteți-mi să le reamintesc tuturor că Textul final al acordului de asociere, cel obligatoriu și aspectele comerciale, aceste texte vor fi transmise statelor membre și vor fi transmise Parlamentului European pentru a fi aprobate. Vă mulțumesc și vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, domnule Vela, și acum, la sfârșitul dezbaterii, în numele Consiliului vorbește doamna Tupurainen. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, doamnelor și domnilor. Ca să închei, aș vrea să vă mulțumesc pentru această dezbatere atât de utilă în legătură cu o situație urgentă care ne privește pe noi toți. Cu toții suntem de părere că trebuie să facem tot posibil pentru a ne proteja pădurile. Trebuie să avem acțiuni mai bune din partea Uniunii Europene și să facem eforturi pentru a ne onora angajamentele internaționale. Mulți dintre dumneavoastră ați preferat, v-ați referit, mă scuzați, la acordul Mercosur, care conține o parte de comerț și dezvoltare durabilă, care are cele mai, standarde, cele mai ridicate standarde comparativ cu alte acorduri asemănătoare un comerț uh, intensificat nu trebuie să se facă mm, uh, în detrimentul uh, mediul înconjurător. Din potrivă, există și un, un capitol cu privire la schimbarea climatică, părțile și-au angajamentul să implementeze acordurile de la Paris și există și angajamente cu privire la combaterea defrișărilor. Însă, așa cum s-a spus și în Parlamentul European și la Consiliu, discuțiile cu privire la Mercosur sunt într-o fază timpurie. E nevoie de suficient timp pentru o examinare cuprinzătoare a acordului negociat și va fi foarte important ca ambele instituții să aibă o dezbatere onestă în legătură cu acest acord și să se bazeze pe date clare. Țin de asemenea să spun că o politică comercială deschisă, bazată pe reguli, care e inclusivă și promovează valorile, reprezintă o prioritate pentru președinția finlandeză. Mulți dintre dumneavoastră ați spus că e urgent să avem acțiuni pentru uh, a combate schimbarea climatică. Da, acum e momentul să acționăm, nu mai târziu. Credem că Uniunea Europeană poate să influențeze și pe ceilalți, uh, dând exemplu. De aceea e crucial să fim de acord cu niște ținte ambițioase în ceea ce privește neutralitatea până în 2050 și să o facem cât mai repede cu putință. Doamnelor și domnilor, trebuie să protejăm pădurea amazoniană pentru generațiile următoare. Deja această pădure a avut de suferit foarte mult și plângem acest lucru, însă trebuie să ne concentrăm pentru a preîntâmpina ori deteriorare ulterioară. Trebuie să ne protejăm pădurile, atât în zona amazoniană cât și în alte regiuni, deoarece trebuie să ne protejăm viețile. Defrișările sunt o provocare globală cu multe aspecte complicate. Din acest motiv, cooperarea la Consiliu e esențială, o parte esențială a eforturilor noastre. Și mai important este colaborarea între instituțiile europene și din acest motiv ne aflăm cu toții astăzi aici. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru participarea dumneavoastră activă și vă mulțumesc și pentru atenție. Vielen Dank. Vă mulțumim, doamnă ministru Tupurainen. Închidem astfel această dezbatere și întrerup pentru câteva minute reuniunea noastră.